Vine într-o perioadă foarte interesantă domnia sa. Ne pregătim pentru summitul de la Vilnius. S-a modificat scenariul politic în Georgia. Pentru prima dată a avut loc un schimb de putere pașnic în regiune. Sperăm ca și un al doilea schimb de putere să fie tot pașnic în beneficiul democrației și al statului de drept. Sperăm ca instituțiile să se dezvolte în continuare tocmai pentru a facilita această tranziție pașnică și credem că negocierile din cadrul uh, acordului de asociere trebuie să înregistreze progrese, astfel încât acesta să poată fi semnat cât mai curând. Georgia, bineînțeles, este o țară importantă ca atare, dar nu numai. Este foarte importantă și din perspectivă geostrategică. Este o țară cu o veche cultură europeană. Și bineînțeles că trebuie să vizăm o evoluție care să ne lege de această țară Trebuie să avem grijă ca în această relație valorile europene să conteze, să aibă o pondere adecvată. Și mă bucur că ați venit aici pentru a discuta tocmai această situație și pentru a ne descrie situația actuală din țara dumneavoastră. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru timpul pe care îl acordați țării mele, Georgia, și vă mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea de a lua cuvântul în uh, acest cadru și pentru a răspunde la eventualele întrebări vis-a-vis -vis de ultimele evoluții din Georgia. În ultimii 23 de ani, când Georgia și-a început călătoria spre Europa, Sprijinul dumneavoastră față de țara noastră a fost esențial și vă mulțumesc pentru acest sprijin. Chiar și acum, simplul fapt că trăim într-un mediu pașnic se datorează faptului că există observatori, misiuni de observare europene în țara noastră, o țară ale cărei regiuni, în marea lor majoritate, sunt încă ocupate de Rusia. Acești, aceste misiuni de observare au contribuit la nedegradarea situației. Vă mulțumesc pentru că ați încercat în tot acest timp să găsiți căi de a eficientiza cooperarea. În ultimele evoluții, înainte de summitul de la Vilnius, s-au înregistrat lucruri care demonstrează tocmai acest lucru. Asistăm la un trend care arată că toată lumea își dorește ca procesul de negociere să fie un succes. Am vizitat de multe ori această clădire în uh, viața mea, dar acum vin pentru prima dată ca reprezentant al guvernului. Înainte uh, veneam ca lider al opoziției, sau ca lider al vreunui ONG, ca reprezentant, reprezentant al societății civile și acum înțeleg ce înseamnă povara guvernamentală și înțeleg de asemenea ce înseamnă răspunderea pe care o poartă oamenii care conduc o țară în numele altor. Guvernul uh, meu conduce țara din uh, octombrie 2012 au avut loc alegeri parlamentare în 1 octombrie 2012. Și de atunci s-au produs schimbări importante în țara mea. Pentru prima dată au avut loc alegeri care să Am reușit să atingem unele obiective și vrem să mergem mai departe. Și aș dori să vorbesc, domnule președinte, și despre schimbările necesare în viitor. Trebuie ca noi, oameni, să ajungă la putere și la Vilnius acest lucru a constituit miezul uh, dezacordului Partidul meu, Partidul Republican și altele cu care am reușit să învingem fostul guvern, i-am spus domnului Sakashvili că pe primul punct de pe ordinea de zi a democratizării ar trebui să fie procedura de după alegeri. Din păcate, acest mesaj nu a fost transmis și s-a rămas la acest sistem uh, monolitic și centralizat al puterii, care însă a fost uh, schimbat. În ultimele luni am avut o perioadă grea, pentru că, de, pentru că mulți ani am fost numiți o opoziție de stradă, pentru că pur și simplu nu exista un spațiu pentru opoziție în Parlament, în consiliile locale și de guvern nici nu mai vorbesc și de aceea au existat îngrijorări vis-a-vis -vis de cine a venit la putere. Și acest moment a venit în țară și s-a dovedit că există o atitudine pro-NATO și pro-politici europene. Iar concluzia simplă ar fi fost că noi trebuia să fim atunci uh, pro-Rusia împotriva NATO și a Uniunii Europene. Și aceasta a dus la două feluri de echipe politice, una uh, pro-NATO și alta împotrivă. Și în ultimele șase-șapte luni am demonstrat că uh, coaliția noastră, uh, condusă de primul ministru, compusă din șase grupuri politice diferite, printre care și grupul pe care îl conduc uh, de opt ani, pe care îl cunosc foarte, îl cunoaște foarte bine grupul um, ALDE, pentru că facem parte din coaliția liberalilor. Avem de asemenea Partidul Conservatorilor, cu care am menținut legătura și uh, cu parteneriatul estic, uh, cu Europa conservatorilor și reformiștilor. Avem de asemenea un nou partid, uh, Visul Georgiei, după numele coaliției, și acesta este după tipicul social-democraților din Europa. Deci avem o coaliție destul de colorată, ca să zic așa. Am reușit însă să demonstrăm că politica externă pentru Georgia nu s-a schimbat. Și cea mai bună manifestație a acest lucru a fost rezoluția Parlamentului din martie, care a fost pregătită alături de majoritate și de minoritatea din Parlament, deci mișcarea Națiunilor Unite, și a fost adoptată împreună și acest document a subliniat în o dată care sunt obiectivele noastre strategice. Am arătat cu claritate că Europa este uh, singura uh, noastră destinație și că procesul de integrare europeană nu are alternativă și că nici măcar nu ne gândim la altceva pentru că nu există o altă opțiune pentru noi și pentru ca țara noastră să fie una sigură, prosperă și pașnică. În același timp, există și niște domenii în care noul guvern a introdus abordări uh, noi. E vorba aici de rezolvarea principalei noastre probleme cu Rusia. În documente arătăm că nu se poate face nimic și nu se va face nimic care să pună sub semnul întrebării integrarea noastră în familia europeană. Și fiecare dosar, dacă constatăm că intră în contradicție cu direcția strategică, nu poate fi o alternativă pentru noi. Pe de altă parte, alături de prietenii noștri din America și din Europa, am arătat că trebuie să ne facem treaba pentru a normaliza legătura cu Rusia. Iată de ce am început să lucrăm la dosarele cele mai importante și am început să luăm legătura. Primul ministru a numit o persoană specială de legătură cu Rusia. Au avut deja 3-4 întâlniri unde s-a discutat despre felul în care Rusia trebuie să implementeze obligațiile referitoare la um, aderarea la OMC, la liberul schimb și la deschiderea pieței pentru produsele din Georgia. Și de asemenea, cetățenii georgieni, pentru că sunt sute de mii care locuiesc în Rusia și uh, trebuie să țină cont de drepturile acestora ei trebuie să aibă posibilitatea să vină în Georgia și viceversa, deci o problemă de uh, regim al vizelor. Și din august 2008 uh, au fost uh, anulate zborurile între Tbilisi și Moscova. Deci lucrăm la toate aceste dosare pentru a găsi soluții și la problemele cele mai importante, cum ar fi cele de siguranță, de uniune vamală, care au fost uh, sugerate de, unii, de Rusia, toate acestea nu sunt acceptabile pentru noi. Pot să vă spun de asemenea că în procesul de negocieri Înaintea summitului de la Vilnius s-au făcut progrese importante recunoscute de Comisarul pentru Comerț și de alte personalități și continuăm discuțiile la aceste dosare cu speranțe de a ajunge la un acord de asociere cu toate atributele necesare care va face ca cauza noastră să fie predată și mai bine. În același timp, înțelegem foarte bine că trebuie să ne facem temele pentru a demonstra tuturor că cooperarea cu Georgia este una bună și că putem fi parteneri de încredere. De exemplu, problema care a fost uh, de ani de zile o problemă între Georgia și uh, comunitatea internațională. Parlamentul a îndeplinit lucrări foarte complexe în ultimele șase luni și am adoptat uh, amendamente pentru codul muncii care au fost adoptate, de, uh, recunoscute de experți, uh, uh ILO și de forțele politice și societatea civilă din Georgia. Acestea reprezintă un pas important înainte pentru a ajunge la legislația standard, standardelor uh, europene. Am ratificat și documente referitoare la protecția datelor personale și în urmă cu două săptămâni aproximativ, uh, inspectorul special pentru protecția datelor personale a fost um, ales. Este vorba de o persoană care a fost aleasă din uh, domeniul NGO-urilor cu experiență în acest domeniu. și am avut uh, probleme mari pentru că noi responsabili din poliție au descoperit arhive cu sute de înregistrări ilegale care au fost făcute timp de ani de zile și uh, încălcând drepturile private ale cetățenilor, nu doar ale politicienilor, ci și ale oamenilor de rând, și care erau ținute în arhive din motive ușor de înțeles. De asemenea, s-a luat, luat decizia la către Ministerul de Interne pentru a distruge aceste arhive și reprezentanții speciale ai societății civile vor verifica felul în care s-a uh, ajuns la distrugerea acestor arhive și pentru că există și o legătură um, în legătură cu utilizarea acestor arhive, a fost uh, demisă persoana care era responsabilă în Ministerul de Interne pentru că se crede că avea legătură cu um, toate aceste procese de arhivare. Am început și reforma justiției și pentru prima oară în istoria Georgiei judecătorii își vor alege proprii uh, magistrați pentru instanța supremă. În urmă cu două săptămâni au avut, au avut loc uh, alegeri secrete, s-au numit candidați și înainte acest proces se făcea prin um, dreptul exclusiv al uh, procurorului general de a numi magistrații. Deci acum, în sfârșit, justiția devine cu adevărat independentă și uh, scapă de puterea de influență a brațului politic. Am uh, început și reforma sistemului de administrație locală și la nivel regional. Există un proiect de lege care este pregătit în acest sens și um, ținem cont de experiența țărilor din uh, Est, în special din Polonia. Avem experți care ne vizitează și vizităm uh, Polonia în acest sens pentru a delimita acest proiect. Și aveam uh, un sistem de guvernare centralizat care consideram că era destul de eficient, dar acesta nu este destul de eficient pentru ca persoanele implicate să fie responsabile de ceea ce fac. Am început și reforma migrației și a politicilor în acest domeniu și peste două săptămâni vom avea o nouă lege a migrației la Parlament, care va fi analizată cu seriozitate. Și vom vedea și care sunt progresele în ceea ce privește liberalizarea regimului de vize. Până acum exista prea mare libertate în Georgia în acest sens. Regimul liber al vizelor pentru peste 190 de țări din lumea întreagă uh, în Georgia era, bineînțeles, uh, un element care trebuie schimbat dacă dorim să uh, facem ordine la noi acasă și să devenim parteneri în diverse acorduri internaționale. Problema minorităților, care este crucială pentru orice uh, țară democratică. Avem legi împotriva discriminării care va veni în fața Parlamentului în septembrie. Și aici există pași concreți care s-au făcut și este pentru prima oară când uh, primul ministru, liderul țării, a fost uh, foarte strict în acest uh, sens și a făcut declarații prin care a arătat cu claritate că orice fel de justificare a unei discriminări pe motive de uh, minoritate, deci din punct de vedere sexual, religios și așa mai departe, nu va fi tolerată. și aceasta în urma unor evenimente tragice uh, care au avut loc pe 17 mai. Uh, se știe că au fost arestate mai multe persoane, se realizează o anchetă și um, e vorba de un reprezentant al Bisericii Ortodoxe din Georgia, care a fost implicat în um, acțiuni legale. Continuăm de asemenea și cooperarea noastră cu forțele NATO din Afganistan și, din păcate, luna trecută am pierdut 10 soldați uh, la fața locului pe teren. și vom vedea ce vom face pentru a merge mai departe în ciuda celor care există pentru a părăsi aceste forțe și se pun întrebări în legătură cu prezența noastră acolo, dar guvernul a arătat cu claritate că nu va da înapoi, că va continua cu prezența sa în Afganistan și că ne-am luat angajamentul față de Uniunea Europeană pentru mai multe misiuni, inclusiv în Mali, de exemplu, unde Um, oamenii noștri vor fi parte integrantă a misiunii de acolo. Încercăm să facem tot ce putem pentru a profita de reușitele guvernului anterior, atunci când acestea existau. Însă, pe de altă parte, trebuie să schimbăm acele lucruri care nu erau făcute bine. Iată de ce sarcina este foarte mare, așteptările din partea oamenilor de asemenea, pentru că am moștenit o țară uh, în care peste 50% din populație nu are de lucru și 45% din familii sunt uh, înregistrate pentru ajutoare sociale. Pentru că aceste familii trăiesc sub nivelul marcat de sărăcie. Deci uh, toate acele reușite pe care le-a făcut țara în ultimii ani, din păcate, nu au adus și rezolvarea problemelor pentru cetățenii de rând. Deci uh, trebuie să lucrăm din greu în acest sens. Vă mulțumesc încă o dată pentru ajutorul dumneavoastră, pentru atenția pe care ne-ați acordat-o, pentru dispoziția dumneavoastră față de noi, pentru a lua în serios cazul nostru și pentru recomandările pe care le-ați făcut și pe care le apreciem la adevărata lor valoare. Considerăm că putem continua în această direcție și foarte rapid sperăm ca la sfârșitul anului Georgia să se afle la un nivel mult mai ridicat de integrare la nivel european și în felul acesta să creștem și mai mult oportunitățile noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Aș dori acum să deschidem dezbaterea. Mai întâi, domnul Lizek, raportorul nostru pe Georgia. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi polona, ca să fiu cât mai precis cu putință. Chciałem zacząć witając pana przewodniczącego. Widzimy się dość regularnie. Vă urez bun venit, domnule președinte. Noi ne vedem uh, odată la câteva săptămâni și cred că acesta este deja un semn bun. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc așadar pentru aceste întâlniri. Dar bineînțeles că, dată fiind situația actuală, trebuie să existe un uh, schimb de informații pe tema grevei foamei fostului prim-ministru pentru că i s-ar fi interzis să își vadă familia și nici nu ar avea acces la televizor. Conform uh, dispozițiilor uh, georgiene, ar trebui să aibă această posibilitate, chiar uh, în locul în care se află. Aș dori să vă mulțumesc, după cum spuneam, domnule președinte, pentru faptul că ați facilitat cooperarea cu opoziția din Parlament și ați făcut-o așa cum trebuie să se întâmple acest lucru într-o democrație adevărată. Știm acest lucru din partea domnului Bacraza, un reprezentant al uh, opoziției, care consideră că cooperarea cu dumneavoastră este foarte bună. Bineînțeles că există tensiuni politici, politice, dar în ciuda acestora cooperarea merge bine. Aș dori să vă mulțumesc și pentru cooperarea în materie de politică externă. Avem aici semne de cooperare constructivă din partea partidului aflat la putere cu opoziția. Cred că direcția în care se merge este una pe care o putem și trebuie să o sprijinim. În ce privește chestiunile interne, aș dori să spun următoarele lucruri. Președintele și prim-ministrul la ultima lor vizită, la ultima noastră vizită, nu au uh, nu s-au referit suficient la tensiunea situației și vă rog să nu considerați că acesta este un atac personal, dar dumneavoastră practic reprezentați coaliția aflată la guvernare, nu doar pe dumneavoastră și pe partidul dumneavoastră. Și de aceea v-aș ruga și v-aș adresa chiar întrebarea următoare. cum vedeți dumneavoastră modelul democrației georgiene? Cum ar trebui să funcționeze această democrație sau cum funcționează ea? Privită din afară, chiar dacă nu vă place această comparație, trebuie să ne punem întrebarea dacă situația din Georgia nu este similară cu cea din Ucraina pentru că fostul dumneavoastră prim-ministru, la fel ca doamna Timoșenco, a fost uh, arestat. Există acuzații similare acum și împotriva fostului dumneavoastră prim-ministru. Deci situația este foarte similară. Există, bineînțeles, anumite diferențe. Doamna Timoșenco. se află într-o închisoare de mult mai bună calitate, dacă putem să spunem așa. Măcar ea are acces la televiziune și la informații. De aceea vă întreb care este modelul democratic viitor de cooperare între conducere și opoziție. Mulțumesc. First of all, to... Domnule Ușu Pașvili, spune domnul Rucec, mai întâi Vă felicit pentru această tranziție pașnică. Pentru prima dată în istoria Georgiei, guvernul a fost schimbat fără dificultăți, fără vărsare de sânge. Georgia, până la ultim, ultimele alegeri, a fost uh, un uh, stat cu un singur partid și cu un lider autoritar în vârf. Nu a existat opoziție, nu a existat opoziție în Parlament, nu a existat cooperare de niciun fel cu indivizii opozanți. Deci mă bucur că domnul Lisec acum solicită să existe cooperare între guvern și opoziție. Pentru că exact asta lipsea din Georgia și exact de asta are nevoie Georgia. Georgia este într-un proces de tranziție. Acum se trece la un, la un uh, sistem pluripartinic. Și aceste reforme trebuie să se facă astfel încât partidele care conduc să poată evita capcanele, greșelile făcute de fostele partide aflate la conducere. O capcană în care ar putea cădea noul guvern este următoarea. Răzbunarea politică. Știm că societatea georgiană insistă ca guvernul să facă justiție câteodată. Ceea ce am văzut înainte de alegeri, imaginile acelea din închisori, în care se aflau sute de oameni care erau abuzați în închisori, ei bine, acești oameni acum au cicatrici fizice și psihice și vor dreptate. Același lucru se aplică și oameni, oamenilor care au fost uh, expropriați sub, sub domnia fostului guvern. Și aceștia vor dreptate și e firesc. Întrebarea mea este ce poate face Parlamentul, cum poate contribui la procesul restaurării dreptății pentru toți acești oameni, fără însă să cadă în ispita răzbunării politice. Pentru că, așa cum spunea domnul Lisek, ceea ce este important este să existe o cooperare, dar nu numai în materie de politică externă, ci și în materie de politică internă, în materie de reforme și o, co o cooperare între actualul uh, guvern și opoziție. Astfel încât Georgia să ajungă să fie o democrație în toată puterea cuvântului, să țină cont, să respecte drepturile fundamentale și statul de drept. Domnule președinte, nu știu dacă mai am timp de o întrebare privind relațiile cu Rusia. Am declarat la Tbilisi că trebuie să garantăm integritatea teritorială a Georgiei. Eu și grupul nostru, meu, sprijinim schimbarea de atitudine față de Federația Rusă. Georgia și Rusia vor fi vecini pe veci. Nu există dubii. Deci e important să fie normale relațiile dintre aceste țări. Dumneavoastră ați dat dovadă de bunăvoință, sau primul ministru a făcut-o, dar, pe de altă parte, există există lupte în ceea ce privește granițele administrative. Pe de o parte, există dorința de cooperare cu Rusia, pe de altă parte există aceste granițe administrative. A fost o întrebare pentru care v-ați luat un avânt de 2 km, domnule coleg. Da, într-adevăr, mi-am luat un avânt mai lung, domnule președinte. Doamna Neitz Uttenbrück. Domnule președinte, împreună cu colegul Lizek am fost membru al delegației care recent a vizitat Georgia. Domnule președinte, noi ne cunoaștem de mulți ani. Am fost onorată să vă întâmpin în familia noastră politică și să vă ofer tot sprijinul pe care vi l-am putut oferi în cursul anilor. E o mare plăcere pentru mine să vă văd în această poziție și să văd de asemenea că din această poziție veți face tot ceea ce puteți pentru a garanta o bună funcționare a Parlamentului georgian. Parlament care a trecut printr-o perioadă dură de conflict între diferitele forțe politice și la ultima noastră vizită, acum două săptămâni, știți bine că ne-am uh, întâlnit uh, cu membrii opoziției care erau liderii de ieri și invers. Și am fost uh, în măsură să luăm pulsul tensiunilor existente și să înțelegem și că există o, un, o dorință de a depăși aceste probleme pentru a pregăti țara și poporul pentru viitor. Acestea fiind spuse, domnule președinte, Să știți că sunt ușor neliniștită, date fiind arestările și încarcerarea unor foști lideri politici. Bineînțeles că nu noi suntem chemați să judecăm dacă există motive întemeiate în spatele acestor arestări sau dacă au fost comise infracțiuni ori nu. Dar, totuși, faptul că se suspectează măcar că există, într-o oarecare măsură, o răzbunare în spatele acestor acțiuni, este în sine suficient pentru a ne neliniști sau măcar pentru a, vă, pentru a ne face să vă cerem explicații. Și eu sper că sunteți în măsură, în poziția în care vă aflați, să ne dați răspunsuri care să ne asigure că eforturile de a reforma aparatul judiciar vor fi aplicabile și în ceea ce privește anchetele penale și procesele penale. Sper că ne veți da răspunsuri liniștitoare, domnule președinte. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Time is pressing. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Sariuș Volski. Se apropie Vilnius și nu trebuie să fim prea diplomați, domnule președinte tranziția nu este pașnică, cea pe care ați descris-o în Georgia, pentru că se face justiție selectivă de către guvernul dumneavoastră. Și aceasta înseamnă că tocmai s-a terminat justiția, uh, tranziția pașnică. Georgia merge pe o cale periculoasă de răzbunare politică și de înăbușire a opoziției. Cred că deja s-au depășit toate limitele, așa cum s-a întâmplat și în Ucraina. Și astăzi, date fiind, date fiind uh, conflictele cu opoziția, situația s-a agravat. Alegerile europene pe care le-ați făcut și care sunau atât de bine acum câțiva ani, nu mai sunt credibile, date fiind faptele. Guvernul Georgiei și sistemul judiciar nu fac decât să încalce standardele democratice europene, pentru că nu se poate pur și simplu să-i bagi în închisoare pe liderii opoziției. Și nu este vorba aici despre drepturile fundamentale, ci despre faptul că națiunea ca atare nu mai are dreptul de a alege dacă acești lideri sunt pur și simplu băgați în închisoare. Ar fi bine ca aceste alegeri politice despre care vorbeați să fie adevărate ar fi bine ca justiția selectivă să nu fie o realitate. Pentru că altfel perspectivele europene ale țării dumneavoastră vor dispărea și nu va exista niciun acord de asociere. Noi nu putem practica o doctrină de tip more for less. Recomandarea mea ca raportor privind vecinătatea la sud este că nu recomand un astfel de acord de asociere cu Georgia dacă situația nu se schimbă înainte de summitul de la Vilnius. Mulțumesc! Ah, thank you for coming, Mr. Speaker. I... Mulțumesc că ați venit, domnule președinte. Apreciez că ministrul dumneavoastră de externe a venit recent înaintea, înaintea noastră și că domnia s-a avut o atitudine foarte deschisă față de noi. După cele spuse de colegul meu, aș dori să vă întreb dacă considerați că eforturile dumneavoastră de a îmbunătăți relațiile cu Rusia sunt uh, întoarse de omologii dumneavoastră, în special din perspectiva ocupației militare. Apoi, v-ați referit la episodul care nu este episod, ci este un lucru care se întâmplă de mulți ani, și anume colectarea de date personale în, scopuri, în scopul de a șantaja anumite persoane păreți să spuneți că au fost implicați și foști miniștri și prim-ministri. Are legătură acest lucru și cu arestarea fostului prim-ministru? Care sunt infracțiunile de care este acuzat fostul prim-ministru. Sau cumva avem de-a face, așa cum s-a spus, de, cu o vendetă politică și cu un act judiciar selectiv. Apoi, în ceea ce privește faptul că regimul vizelor era prea liberal, eu cred că acest lucru are legătură cu rolul pe care l-a jucat țara dumneavoastră în uh, perpetuarea crimei organizate și în uh, perpetuarea corupției în regiune. Faceți ceva în această privință? Este și acest lucru pe agenda dumneavoastră de reformă pe plan intern? Uh, thank you, Mr. President. Uh, very warm... Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, aici sunt, spune domnul Tanek. Vă descrieți ca fiind un <laughs> reprezentant al guvernului Georgiei. Și din câte știu eu, uh, un președinte al Parlamentului are alte prerogative. Poate că e o problemă lingvistică, o eroare de traducere, dar uh, din câte știu, știu eu, nu conduceți un guvern, ci conduceți un parlament. Oricum, salut faptul că noul guvern nu a schimbat radical politica externă, pe care am moștenit-o de la fosta administrație. Și îmi place faptul că se dorește continua sau ameliorarea relațiilor cu Moscova în ciuda situației ocupării militare. Întrebarea mea pe planul politicii externe și din nou nu vorbind din perspectiva guvernului, ci din propriul punct de vedere, ca membru al Parlamentului, se referă la Caucazul de Sud. Relațiile mai bune cu Mosca, Moscova înseamnă și o îmbunătățire a relațiilor cu Armenia. Eu sunt un mare prieten al Armeniei și aceasta a fost strânsă între Azerbaijan și Georgia de multă vreme. Georgia care are relații bune cu Azerbaijanul și cu Turcia. Și care este viziunea dumneavoastră sau a partidului dumneavoastră cu privire la aliatul dumneavoastră Turcia. Ce înseamnă acest parteneriat în raportul cu Azerbaijanul? Care sunt planurile și aspirațiile dumneavoastră? Gracias, eh, señor presidente. Domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi la uh, Comisia AFET, Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European. La această comisie sunt coordonator din partea grupului popular european, însă n-aș dori ca intervenția mea să fie făcută din acest punct de vedere, așa cum au vorbit deja colegii de-ai mei în legătură cu poziția grupului meu politică, așa că aș vorbi mai degrabă în calitate de prieten al țării dumneavoastră și ca membru al acestui Parlament care a susținut dintotdeauna apropierea relațiilor între UE și Georgia. Prin urmare, un adevărat uh, apărător și susținător al acordului de asociere cu țara dumneavoastră. În acest context, domnule președinte, aș vrea să vă întreb dacă sunteți conștienți de problemele uh, pe care acest proces de tranziție în țara dumneavoastră le uh, provoacă în sânul comunității internaționale. Știu că procesele de tranziție sunt întotdeauna dificile. Nu vă spun acest lucru uh, Uh, din punct de vedere ideologic, pentru că grupul dumneavoastră aparține uh, grupului meu și știți foarte bine că dumneavoastră aparțineți grupului uh, internațional liberal, ci pentru că aș dori mai bune condiții democratice în Georgia. Și cred de aceea că nu e bine ca acele procese de justiție selectivă, de vendeta politică, care pot ajunge uh, și la alte figuri, nu doar cele politice, și care pot fi văzute de comunitatea internațională ca un pas înapoi și ca uh, un proces de disuasiune a opozanților politici, deci nu este bine văzut și mă întreb, domnule președinte, dacă din punctul dumneavoastră de vedere de, de președinte al Parlamentului și ca parte a coaliției aflată la guvernare, ținând cont și de întrebările pe care le-a pus uh, foarte bine doamna Gomes și uh, fără să ținem cont aici de vinovăția sau nu a persoanelor care sunt învinovățite în aceste cazuri, vă întreb dacă n-ar fi mai bine ca măsurile luate în domeniul justiției să fie mai puțin drastice și condițiile la care s-a referit domnul Lizec ar trebui să fie aplicate respectând drepturile acestor persoane. De exemplu, în loc de detenția preventivă, poate s-ar putea face o detenție la domiciliu și așa mai departe, sau o ridicare a pașapoartelor, dar cred că pentru comunitatea internațională, cu toate defectele sale, pentru noi, Georgia era o țară care se îndrepta spre modernitate, care avea o evoluție pozitivă și cred că toate aceste evenimente, din punctul de vedere al comunității internaționale, pun sub semnul întrebării credibilitatea acestui proces. Și vă spun aceasta fără nicio fel de conotație politică, pentru că, până la urmă, importante sunt deciziile cetățenilor și cred că acest proces de tranziție, și vă spun asta din propria mea experiență, sunt întotdeauna dificile și aduc cu ele dorințe de răzbunare și de gestiune uh, a justiției în mod selectiv. Iată ce vreau să vă spun în această după masă și să vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici, pentru că aceasta este o dovadă a bunăvoinței dumneavoastră. Mulțumesc! Dankeschön, Herr Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Usupașvili, dați-mi voie să vă salut prezența în Parlament. Și, dacă îmi permiteți, eu vin din Slovenia și a existat întotdeauna contacte la nivel cultural și politic uh, între Slovenia și Georgia. Chiar uh, în trecut, uh, când independența părea departe și părea mai degrabă o dorință, o năzuință. Aș dori să mă alătur acelor colegi care au vorbit despre o vendetă politică. Aș dori să mă exprim îngrijorarea față de deținerea unor persoane fără preaviz doar pentru că aceste persoane reprezintă guvernul anterior. dumneavoastră păreți un om cu atitudine cu adevărat democratică, iată de ce vă rog să-i recomandați guvernului dumneavoastră să dea dovadă de precauție. Cred că în Parlament, când promovăm, îi promovăm pe aceea din tabăra noastră, dăm dovadă poate de, de lipsă de fair play când și îi criticăm pe cei din cealaltă tabără. Tindem așadar să venim în sprijinul alor noștri. Există totuși uh, niște principii importante care trebuie respectate și unul dintre aceste principii este acela de a nu uh, lua măsuri de răzbunare. Aș dori să vă întreb dacă întrevedeți pentru țara dumneavoastră și țări din uh, regiune să vină cu soluții la problemele regiunii. Aceste probleme variază de la Nagorno-Karabakh la alte probleme amintite în uh, cadrul relațiilor bilaterale. Cred că ar fi foarte bine dacă aceste soluții ar veni din partea dumneavoastră. Ar uh, duce la sporirea încrederii vecinilor dumneavoastră față de țara dumneavoastră. Care este părerea dumneavoastră așadar? Vă mulțumesc. Domnule Usupașvili, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte interesante. Mi le-am notat pe toate, mă tem însă că nu am suficient timp la dispoziție pentru a le răspunde, pentru a le aborda pe îndelete, însă am să încerc să fac tot ce pot. Am să pornesc de la întrebarea referitoare la ce anume reprezint. Reprezint guvernul sau parlamentul? Eu reprezint coaliția din Georgia. Pentru că în afara guvernului și parlamentului există un context politic. Și da, îmi asum răspunderea la nivel politic, ca politician, ca membru al unei echipe politice și, în același timp, îmi asum răspunderea pentru Parlament. Da, aici uh, reprezint coaliția aflată la guvernare, iată de ce mă aflu în coaliția Georgian Dream, iată de ce mă aflu um, aici, în fața dumneavoastră, pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. Întrebarea referitoare la Rusia, noul guvern, semnale pozitive din partea Rusiei, nu s-a întâmplat prea mult pe acel front. Uh, am încercat să demarăm uh, discuții, dar există reticență din partea uh, Rusiei. Consideră că nu uh, înainte nu erau de acord să discute cu președintele Sakashvili. acum însă doresc să abordeze anumite probleme mărunte cu actualul președinte. Au existat de asemenea negocieri referitoare la importul de vin din Georgia în Rusia. Da, mai există problema frontierelor administrative. După așteptările mele, Kremlinul nu se simte în largul său în situația în care guvernul georgian e pregătit să abordeze probleme concrete. Cred că se așteaptă doar la două scenarii. O poziție completă, absolută, sau, din potrivă, la o atitudine de resemnare. În schimb, guvernul georgian dorește să transmită un mesaj foarte clar există niște limite pe care noi nu suntem dispuși să le trecem, orice are un efect negativ asupra integrării noastre europene, asupra integrării NATO, ei bine, aceste puncte nu, fac, nu pot face obiectul unui dialog. Relația cu Rusia pune la încercare guvernul actual, dacă acesta uh, Um, se va comporta în tocmai ca și guvernul Saakashvili sau din potrivă. Noi avem uh, o politică deschisă, sinceră, dorim să le comunicăm rușilor că nu uh, vom demara un dialog uh, care va fi de fapt un monolog. Rusia încearcă să diminueze importanța negocierilor de la Geneva încercat uh, să pornească un dialog direct referitor la frontieră și așa mai departe, dar noi le-am spus că nu se poate face acest lucru. Um, dialogul referitor la produsele viniviticole um, e un lucru, dialogul referitor la frontieră, securitate și așa mai departe, alt lucru. Nu vreau să anticip, um, să anticipez nimic, dar nu cred că există alternative. Avem o strânsă legătură, o legătură permanentă cu prietenii noștri din NATO și Rusia știe despre toate acestea. Știe că nu există un alt canal de comunicare, nu există o altă formă de interacțiune. În ceea ce privește celelalte probleme din regiune, Nagorno-Karabakh, Abkhazia, Nu cred că la ora actuală Georgia poate veni cu vreo inițiativă. Cred că ne-am ratat această posibilitate. După Revoluția Rozelor am fi putut evita un conflict, un, am fi putut evita dezastru care a avut loc în 2008, am fi putut lua decizii mai înțelepte. Da, trebuie să acceptăm cum stau lucrurile, așa numai că Georgia nu poate veni cu noi inițiative. Dar ce facem? Încercăm să dezvoltăm țara, țara, teritoriul care nu se află sub ocupație, încercăm să menținem pacea. Din păcate, nu putem uh, juca un rol în uh, conflictul din Nagorno-Karabakh. În ceea ce privește vecinătatea Armenia, Azerbaijan, Turcia, Rusia și așa mai departe. Oricine a urmărit uh, evenimentele recente este conștient de dificultatea Georgiei de a menține uh, relații bune cu acești vecini, încercăm să facem acest lucru, avem bune relații cu uh, țările din vecinătatea noastră, însă trebuie să facem eforturi permanente. Luăm în calcul la ora actuală um, demararea unor noi proiecte cu Azerbaijan, în sectorul energiei, coridoare de transport. Armenia nu face parte din aceste inițiative. Georgia încearcă să extindă aceste proiecte, să includă și Armenia. Încercăm uh, Uh, să deschidem perspectivele energetice pentru toată lumea, însă deocamdată nu se poate. Guvernul anterior a recunoscut uh, genocidul asupra populației kirghize. Noi ne învecinăm cu Armenia și, din anumite motive pe care uh, Armenia armenii ne înțeleg foarte bine, noi nu facem acest lucru. Din cauza faptului că e o problemă delicată și trebuie să ținem cont și de sensibilitatea Turciei. Trebuie să fim uh, foarte prudenți aici și vom face acest lucru. În ceea ce privește regimul vizelor, libera circulație a persoanelor uh, și așa mai departe, reprezintă puncte pe care trebuie să le abordăm. După cum am spus, vor crea agenții de resort. Vom pune în aplicare un sistem uh, civilizat, uh, modern de colectare a datelor. Ceea ce privește uh, crima organizată, infracțiunile, sau adus acuzații Uh, la adresa Georgiei, însă nu există dovezi în acest sens. Trebuie totuși să ne controlăm mai bine frontierele. În ceea ce privește sectorul justiției, dați-mi voi să vă spun că timp de 9 ani 99,9% din funcționarii publici de la nivelul statelor până la nivel național erau reprezentanți ai partidului aflat la guvernare. Acest partid uh, își plasa reprezentanții în uh, funcții de conducere și în sectorul de justiție. Toate cazurile din acea perioadă de 9 ani sunt analizate la ora actuală și trimit înspre UNEMP, uh, mișcarea pentru unitate națională, nu înspre Partidul Republican. Dacă Dacă analizăm așadar problema legată de penitenciare, cine a fost responsabil de tortura din penitenciare? Ar putea fi vorba de agenții de poliție la nivel local? Dacă au fost uh, implicați funcționali la nivel înalt? E o problemă de amploare. Mii de oameni își uh, trimit reclamațiile spunând că au fost forțați să-și cedeze proprietățile, reclamând la ora actuală retrocedarea acestor uh, proprietăți. Cine a pus în mișcare acest sistem? Cine ar fi putut să-l demareze? Clădirea, sediul Parlamentului a costat 200 de milioane de eh, dolari. Cred că unii dintre dumneavoastră ați vizitat această clădire. La șase luni după ce am preluat puterea, se ancheta de unde venea finanțarea pentru acea clădire. Construcția acesteia încă nu a fost finalizată, nu există un proiect general, nu există standarde. Am constatat că s-a creat o entitate specială care a fost dotată cu un buget aferent și am descoperit că s-a obținut finanțare din vânzarea unor terenuri care au fost vândute la un preț de 10 ori superior prețului practicat la vremea respectivă. Și s-a descoperit că procurorul general s-a afla în spatele acestei, acestor tranzacții. Iată, oamenii au plătit de 10 ori mai mult pentru acele proprietăți de care nu aveau nevoie, pentru că erau obligați să facă acest lucru. Cum putem rezolva aceste probleme? Ni se cere de asemenea să dăm dovadă de toleranță pentru că s-ar putea să fim ulterior sancționați în jocul politic. Eu sunt pregătit. Eram dispuși să oferim amnistie tuturor, cu excepția miniștilor adjuncți și persoane aflate în funcții superioare. Pentru că noi avem o răspundere în fața cetățenilor. Cetățenii sunt cei în mâinile cărora se află țara, de fapt. Și ei sunt victimele aici. Dacă trebuie să iertăm pe toată lumea, e bine, cred că trebuie să, ni se, trebuie să fim sfătuiți să primim îndrumare și referitor la alte aspecte, de, fe, de pildă la justiție. Cum putem înainta Rezoluția UE din 26 mai 2011 uh, referitor la evenimentele din Georgia. UE a solicitat ca Georgia să analizeze într-o manieră transparentă evenimentele din 26 mai 2011. Uniunea Europeană va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția evenimentelor. Și mi-aș dori, într-adevăr, ca Uniunea să urmărească îndeaproape evoluția acestui uh, caz. Sentința din aprilie 2011 a CEDO. Curtea este uimită de felul în care diferitele mm, ramuri al executivului Ministerul, Ministerul Interiorului, Ministerul de Interne, Procurorul General, Parlamentul, Președintele au dat dovadă de um, de practici concertate în favoarea comiterii unor infracțiuni. Vorbim aici de persoane care au deținut funcții recente. Um, de pildă, ministrul de interne recent destituit a fost ministrul de interne timp de 8 ani, împreună cu ministrul de justiție, domnul Andeșvili, care a părăsit, țara imediat de după alegeri. Erau două funcții importante în Georgia. Și cred că oricine urmărește de aproape situația din, din Georgia știe acest lucru. Care sunt acuzațiile care se aduc? Uh, și mi-aș dori să nu trebuiască să vorbesc despre toate acestea. Am rugat un european în repetate rânduri să trimită observatori. Reprezentantul UE în Georgia a petrecut uh, două săptămâni în Georgia, două săptămâni uh, la Bruxelles. Dânsul a, a avut acces la toate materialele, la toate audierile, la toate sentințele tribunalelor. Înțeleg că nu dau, poate nu dau dovadă de credibilitate, dar uh, domnul Merașvili este răspunzător de pildă pe 4 iulie a devenit prim-ministru, pe 5 iulie Ministerul Sănătății și Ministerul Protecției Sociale. În cazul acestor două ministere au fost angajați 22.000 de oameni. Deci, cu trei luni înainte de alegeri. Și de ce? pentru a vedea câți șomeri sunt în Georgia, pentru a-i număra. Dânsul vine cu acest proiect, pe 1 octombrie se organizează alegerile și în luna septembrie sunt angajate 22.000 de persoane pe banii bugetului, până la 6 milioane de euro, pentru a-i număra pe șomeri. Iar acești oameni povestesc despre ce au făcut în luna septembrie. Au făcut propagandă pentru uh, mișcarea de, pentru unitatea națională. Cu o lună înainte de alegeri, nu mai știu ce să spun, sincer. Da, încă o dată mi-aș dori să nu trebuiască să vorbesc despre aceste probleme. Dar rugămintea mea este dacă nu vreți să mă credeți pe mine, să nu-i credeți nici pe alții care ar putea să fie, să aibă anumite orientări să fie biasați, alți membri ai guvernului. Dați crezare Amnesty International, de pildă, sau Human Rights Watch. Iată, un ce am avut de spus. Vă mulțumesc încă o dată pentru întrebările dumneavoastră, pentru recomandările pe care mi le-ați făcut, pe care le iau în serios, foarte în serios. Și sunt gata să le dau curs. În același timp, însă, iau, duc de astăzi uh, cu mine un învățământ, și anume, ce înseamnă justiție politică selectivă. Domnul Olski mi-a oferit un bun exemplu în acest sens. Când știm ce urmărim și afirmăm acest lucru. Și asta e justiție politică selectivă poate fi observată nu doar în Georgia, ci dacă știți deja cum stau lucrurile în Georgia și spuneți că din aceste motive, Georgia nu, Georgiei nu ar trebui să-i se acorde anumite avantaje, anumite beneficii. Da, am tras învățămintele, nu trebuie să se repete această formă de justiție și guvernul meu nu o va repeta. Mulțumesc foarte mult, domnul Tanek. Dorește să mai ia cuvântul. Da, uh, domnule Usupașvili, vorbeați de noul sediu al Parlamentului și de acuzațiile de manipularea prețurilor uh, funciare, um, aluzii la corupție. Dacă îmi permiteți, eu personal mă opun deplasării la Bruxelles, la Strasburg, sediului de la Strasburg, unde trebuie să ne deplasăm în fiecare lună. E adevărat că partidul dumneavoastră dorește să închidă sediul nou al Parlamentului și să se mute înapoi la Tbilisi și să scutească astfel um, contribuabilii um, de a plăti sume considerabile. Dacă într-adevăr doriți să faceți acest lucru, dați-mi voie să vă încurajez. Da. Domnul Usupașvili, în ceea ce privește sediul Parlamentului, în ceea ce privește Parlamentul, dorim să avem o strânsă legătură cu Parlamentul European și vă mulțumesc acelora care ați venit să vizitați Georgia și Parlamentul uh, din Georgia, atât uh, vechiul cât și noul sediu. Vom încerca să folosim cât se poate de judicios atât banii contribuabililor, cât și uh, cele două clădiri. Se, s-a adoptat un amendament la Constituție care permite care ne permite să ne desfășurăm activitatea și în Tbilisi pentru a ne uh, ușura activitatea, lucru care astăzi nu e așa, de multe ori uh, când uh, se deplasează uh, actori interesați sau când primim vizite, acești vizitatori trebuie să se deplaseze pe distanțe lungi. Vom încerca să folosim astăzi așadar cât se poate de bine fondurile de care dispunem pentru educație, pentru organizare de evenimente culturale. Vom încerca să folosim așadar mai bine banii contribuabililor cât și finanțarea privată. Nu credem că oamenii de afaceri, companiile private nu ar trebui taxate pentru a finanța diferite inițiative publice. Ar trebui să fie taxați odată și guvernul ar trebui să folosească judicios acești bani. Da, mulțumesc foarte mult. Mai avem un coleg care dorește să intervină. Nu le deschidem dezbaterea. Domnul Volski spune că domnul prim-ministru din Georgia a spus că va trimite oamenii în închisoare pentru a da un exemplu în fața opoziției. A spus acest lucru în fața unei delegații din care făcea parte inclusiv fostul uh, ministru de externe al Italiei, Franco Fratini. Domnul Supașvili, dați vă să vă spun că lucrurile nu stau chiar așa, nu e corect. Dorea să trimită un mesaj acelora care încearcă să uh, îi se opune. Da, aceasta este acuzația în favoarea cărea v-aș solicita dovezi, dovezi din partea acelora care au luat parte la acea întâlnire unde primul ministru spunea că îi va pedepsi pe aceia care îi se opun. Da, domnul Saakashvili făcea acel lucru, domnul Ivanișvili nu face însă acest lucru. Vă rog să-mi aduceți dovezi. Vă rog dovezi din partea acelora care au luat parte uh, la, o astfel, la un astfel de dialog cu domnul Ivanișvili. Mi se pare corect, nu? Da, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult uh, pentru că ați răspuns la toate întrebările noastre. Nu... Întotdeauna întrebările sunt dintre cele mai politicoase, dar vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, aștept să vă revăd în Georgia, dar și aici. Mulțumesc!